Și ultimul punct de pe ordinea de zi pentru astăzi, raportul colegului Sile, transferul de competențe. Dau cuvântul domnului raportor, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European uh, a aprobă multe rapoarte, rapoarte din proprie inițiativă, care apoi nu sunt citite de nimeni, de care nimeni nu aude și de care nimeni nu se mai ocupă. Să sperăm că nu se va întâmpla același lucru și cu acest raport, nu neapărat fiindcă ar fi un raport extraordinar și fiindcă eu sunt autorul lui, ci fiindcă este un manual un manual uh, pentru colegii care cooperează cu alte instituții, cu Consiliul, Comisia, având întâlniri în cadrul uh, dialogurilor tripartit, de pildă. Tratatul de la Lisabon a introdus o nouă regulă care se referă la controlul Comisiei Europene. Această nouă regulă, prin această nouă regulă, Parlamentul a obținut aceleași competențe precum Consiliul în ceea ce privește verificarea și controlul Comisiei. Au avut actele delegate și actele de punere, de punere în aplicare. Iar Parlamentul uh, European, această, acest mandat, trebuie să le uh, preia. În momentul în care Parlamentul aprobă un raport legislativ, uh, Apoi, eh, Parlamentul își pierde influența în domeniul în care aceste competențe au fost delegate, de pildă, Comisiei Europene. Dar astăzi lucrurile stau altfel. În cadrul eh, conform actelor delegate, Parlamentul își poate menține influența și poate retrage această delegare Comisiei Europene dacă legislația nu corespunde. Nu ne ocupăm de toate detaliile noi, dar noi hotărâm care sunt competențele referitoare la chestiunile pe care le delegăm comisiei și chestiunile de care ne ocupăm noi înșine. Tratatul de la Lisabona a intrat deja de ceva vreme în vigoare, dar această practică nu a fost uh, pusă pe picioare cum trebuie. Când discută cu Consiliul uh, și a participat dialogul tripartite, tripartite, colegii noștri găsesc că Consiliul regretă faptul că a cedat aceste competențe aceste competențe de control Parlamentului European. Dacă ne dorim ca raportul să fie adoptat nu numai de Parlament, ci și de Consiliu, pentru a putea demara o procedură în care să nu trebuiască de fiecare dată să reluăm aceleași chestiuni, atunci trebuie să înlesnim acordul între instituții. Stimați colegi, iată, a, este doar o orientare, nu putem să renunțăm la drepturile noastre de control. Trebuie să le menținem, să le păstrăm. Fiindcă Trebuie evitate unele situații. De pildă, noi aprobăm uh, unele rapoarte aprobate de comisie, dar nu putem să aprobăm alte rapoarte care nu respectă principiul pe care l-am enunțat. Din păcate, nu am putut să ajungem la un acord cu Consiliul în prima lectură și următorul mandat va trebui să se ocupe de această chestiune. Mulțumesc colegului Sayer. Procedura Catch the Eye avem doar două cuvântări. Dau cuvântul domnului McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Și dori doar să spun că în ceea ce privește actele delegate și acest aspect de ordin tehnic, suntem într-o sală aproape goală, e cea mai importantă parte a legislației noastre. Deci la agricultură, dați-mi voie să vă spun ne-a fost foarte implicată, încă nu am încheiat, <clears throat> deși am anunțat concluzia acum câteva luni. Ceea ce faceți dumneavoastră e foarte important, iar statele membre ar trebui să se uite la manualul dumneavoastră de instrucțiuni pentru a vedea cum putem îmbunătăți legislația. Eu am această îngrijorare că dacă ajungem la un acord politic și apoi ne întoarcem la problemele actelor delegate sau de implementare, va fi foarte dificil să facem cum trebuie. Și am uh, îngrijorări cât privește politica agricolă, unde sunt câteva puncte dificile care s-ar putea să nu se încheie până în martie și vom avea probleme cu implementarea anul viitor. De deci, aceea raportul dumneavoastră este unul dintre cele mai importante și îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi aici ca să-l discute. Vă mulțumesc!

Dăm din nou cuvântul doamnei Georgeva în încheierea procedurii Catch the Eye. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Sayer, pentru că ne-ați prezentat uh, nouă cei de aici, dar și altora care vă urmăresc uh, ideile, un raport Vreau să spun în numele Comisiei că suntem de acord cu importanța și utilitatea unei abordări comune atunci când e vorba de actele delegate și de punere în aplicare. Întrebări legate de interpretare au fost uh, puse deseori în timpul negocierilor și a venit vremea să uh, Uh, întețim eforturile pentru a găsi soluții orizontale la aceste uh, probleme. Comisia a lansat anul trecut discuții tripartite pentru a, uh, aprofunda înțelegerea acestor acte și a prezentat uh, o, un document neoficial legat de multe dintre chestiunile pe care le-ați ridicat în discuție. S-a uh, accentuat necesitatea unei consultări uh, Lucrurile însă au fost răgănate și vreau să vă mulțumesc pentru că dați un nou imbold care sper că ne va duce la o bună înțelegere a utilizării actelor delegate și de punere în aplicare. Acest raport pe care l-ați prezentat este o bază bună de lucru pentru a finaliza aceste chestiuni. Vreau să vă supun atenției faptul că va exista o decizie uh, Uh, a CEJ în ceea ce privește uh, biocidele, unde se pune această probleme a actelor delegate și de punere în aplicare și sper că asta ne va îndruma în continuare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm uh, în continuare chestiuni de procedură, Uh, până în momentul în care Curtea uh, va adopta această hotărâre. Din contră, cele două instituții trebuie să conlucreze pentru a ajunge la soluții acceptabile la aceste chestiuni importante. Și o voi încheia prin uh, a spune că noul Parlament cu siguranță va avea o bază solidă pentru a accelera uh, Uh, găsirea unei uh, soluții, a unei abordări comune. Și vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o. Mulțumesc, domnule comisar Georgeva. Discuția se încheie aici. Votul are loc mâine la 12. Tuturor colegilor și serviciilor somn ușor, sigur, și comisiei, dacă nu e adevărat că comisia nu dorme niciodată. Ședința se încheie.